Eu voi comunica rezultatele legate de rezoluțiile pe care le-am votat și ședința se suspendă. Vă doresc un drum bun acasă.